Thank you very much. Can we start with the... Putem începe ședința noastră în această după-amiază. E vorba de avizul pentru buget. And we've got the rapporteur from the budget committee. Și l-avem pe raportor la Comisia pentru Buget, Jens Geier. Și bine ați venit! Mai întâi, Lisa. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul mai întâi, doamna președinte, dar într-adevăr eu sunt uh, raportor în numele Comisiei INCO în ceea ce privește bugetul general pentru 2017. Am primit 24 de amendamente din care 14 pentru buget și 7 se uh, uh, țineau mai degrabă de uh, proiectele înaintate. Continuăm cu aceleași priorități ca și înainte. Acum, dacă îmi permiteți câteva cuvinte în ceea ce privește contextul. Cum vom aborda anii ce vor urma? Evident, Eh, e foarte greu de știut acum ceea ce se va întâmpla pe viitor. Nu uitați că am avut diferite momente de criză și eh, mai avem acum încă un moment de criză în momentul de față. Avem o criză politică, o criză economică, financiară și o lipsă de încredere în rândul cetățenilor față de Uniunea Europeană. Și e clar că și rezultatul Brexitului, de asemenea, reprezintă un element important. Și uneori stai și te gândești că ar fi mai bine să ne întoarcem la valorile de bază. Și una dintre ele este că mai întâi e nevoie de o piață care să fie foarte funcțională, un element fundamental, tocmai pentru a promova creșterea și ocuparea. Și de asemenea, ar fi foarte important să putem investi în aprofundarea și desăvârșirea um, pieței noastre unice, pentru că asta va îmbunătăți um, situația generală a cetățenilor europeni, care vor recâștiga încrederea în noi. Și cred că este important și necesar, în momentul în care vorbim despre toate aceste lucruri, să avem o perspectivă de viitor. Și este clar că bugetul Uniunii Europene ar trebui să susțină obiective de viitor, cum ar fi economia circulară sau reciclarea. Apoi, nu uitați că avem și revoluția digitală și trebuie să ne asigurăm că vom avea o, o dimensiune digitală inclus, inclusivă. În uh, comisia noastră IMCO acoperim diferite uh, programe, cum ar fi programul COSME, și producția, protecția consumatorilor și standardizarea. Și ne dorim să aprofundăm piața unică în beneficiul IMM-urilor, tocmai pentru a uh, spori încrederea cetățenilor în acele subiecte în care tocmai nu trebuie să mai avem rederi bugetare, așa cum spunea și uh, domnul Juncker imediat după criza Brexitului. Ehm, vremea austerității a apus și acum trebuie să aplicăm acest principiu și la piața internă. Aș mai vrea să mai fac și câteva observații pe marginea propunerii Comisiei pentru bugetul general 2017. Uh, Eu cred că există anumite priorități la nivel de IMCO și acestea au fost luate în considerare. Și după cum vă spuneam, e vorba de teme fundamentale pentru viitoarea creștere, pentru viitorul uh, ocupării în Europa și o îmbunătățire semnificativă a fost făcută în ceea ce privește Uniunea Vamală și, de asemenea, și pe uh, programul COSME 0,1%, 0,2%, deci promovarea uh, antreprenoriatului, promovarea accesului la piață, uh, pentru asta s-a uh, găsit finanțare suplimentară în materie de uh, credite de plată și, de asemenea, există o sporire și în ceea ce privește angajamentele de uh, plată. E, acest lucru e binevenit, mai ales acum când avem o problemă, mai ales cu șomajul. Acum, anumite linii bugetare au suferit anumite reduceri mai ales anumite împrumuturi uh, prevăzute în cadrul programului COSME. Și aș vrea să amintesc faptul că cifrele cum, care au fost prezentate în uh, propunerea comisiei ar uh, trebui eventual să fie modificate dacă la Consiliu se hotărăște acest lucru. Poziția va fi publicată pe 22 iulie și propunerea aceasta se bucură de sprijin din partea PPE, a ALDE și a raportorilor de umbră și din partea verzilor. Acum, în ceea ce privește COSME, aș a cere acolo o modificare bugetară, un amendament în acest sens pentru că e clar că uh, bugetele prevăzute pentru IMM-uri sunt extrem de importante pentru economia Uniunii Europene și atunci e clar că acestea trebuie să fie o adevărată prioritate a Parlamentului. Mai mult decât atât, Comisia propune ca Comisia propune o reducere a finanțării uh, pentru COSME și o reducere substanțială. Dar situația economică nu s-a îmbunătățit în mod substanțial și e clar că IMM-urile au în continuare dificultăți pentru a avea acces la finanțare. De aceea, în ceea ce privește linia bugetară 0,202, eu cred că acolo ar trebui să menținem sumele cel puțin la nivelul 2016. Și e o propunere care se bucură de sprijin din partea PP-ului, ALDE și a raportorilor fictivi și de la uh, VERS. O altă observație care merită să fie discutată aici și anume cheltuielile sau costurile, uh, pragul prevăzut pentru capitolul 3 în cadrul financiar multianual, care este prea ridicat. Acolo există un program pentru protecția consumatorilor la acest capitol și e nevoie de o continuitate Uh, asta e o prioritate importantă. Apoi, în ceea ce privește proiectele pilot, au fost câteva propuneri foarte bune pentru proiectele pilot. Acestea sunt înscrise mare parte dintre ele sub capitolul 3. Și acum ar fi logic să întrebăm cum anume aceste proiecte pilot din capitolul 3 vor fi realizate dacă pragul de finanțare uh, va fi depășit și nu uitați că mai avem și toate mecanismele de flexibilitate. Toți colegii sunt de acord cu ideea că aceste proiecte pilot sunt foarte importante, într-adevăr. Deci ar fi foarte interesant să avem opinia noastră care să fie exprimată și eventual dezbătută chiar acum, dacă putem. Aia, would you like to speak for the budget committee? Thank you. Din partea Comisiei pentru Bugete, vă rog. Ja, danke, Frau Präsidentin. Ich denke, es macht Sinn, dass... Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că e important să vă informez pe scurt despre situație. Poate să fac și câteva observații despre cele spuse de doamna Iaconsari. În ceea ce privește procedura, am ajuns într-un punct de prin faptul că propunerea comisiei a fost transmisă cu vreo 5 săptămâni în întârziere, procedurile sunt uh, sub, uh, un pic sub presiune. Ceea ce e dureros pentru noi, dar foarte problematic pentru Consiliu pentru că ar fi trebuit să avem un prim trilog înainte de pauza de vară, de vacanța de vară. Din păcate asta nu se mai poate realiza. Consiliul trebuie să, a trebuit să aștepte publicarea bugetului iar noua președinție slovacă lucrează la elaborarea unei poziții. Iar după vacanța de vară vom discuta acea poziție a Consiliului. Colegii știu că noi ne emitem amendamentele pe baza poziției Consiliului și mai puțin pe propunerea Comisiei. Deci două trăimi din amendamentele noastre se referă de obicei la limitarea să apărăm poziția Comisiei în fața Consiliului. ar fi trebuit să adoptăm un mandat înaintea vacanței de vară, ceea ce însă nu se poate întâmpla. Am folosit aceeași procedură ca și în 2013. Uh, Atunci procedura fusese limitată de alegeri și cu colegii de la Comisia Buget am scris ieri o scrisoare de recomandare către celelalte instituții astfel încât ele să-și poată face o imagine despre poziția noastră. Celălalt. <coughs> Scuze. Celelalte instituții sunt așadar informate. Această scrisoare de recomandare se referă la documentul nostru elaborat în martie, cu liniile directoare, unde am menționat ce așteptări avem și da, putem spune că Comisia a respectat aceste așteptări. Adică nu trebuie să fii un mare profet ca să formuleze aceste așteptări. Dat fiind faptul că avem o criză a refugiaților, care scade doar câte puțin și aduce cu sine o criză economică de durată în mai multe state membre, mai ales că unele state membre n-au trecut încă peste criza economică, deci e clar care erau prioritățile. Și așa a și făcut Comisia. Așadar, bugetul e, se găsește sub presiune și vă aduc aminte că acest uh, cadru financiar e primul de când există de fapt acest instrument care cheltuielile nu cresc, ci scad. Și multe state membre s-au uh, lăudat pentru asta, s-au bătut pe umeri și Germania a făcut la fel. Iar ceea ce vedem pentru perioada 2014-2020 e un buget de vreme bună. Ar fi arătat bine în 2013, dar nu ține cont de situațiile de criză năsprite cu care ne confruntăm acum. Nici măcar de departe. Deci instrumentele de flexibilizare pe care le-am impus prin acest cadru erau bune și frumoase, pentru că fără acestea bugetul ar fi ajuns de mult la limita posibilului. Pentru că avem acele instrumente de flexibilizare, putem întări anumite domenii bugetare. În propunerea comisiei, așa cum am spus, în categoria 3, politica internă, domenii care interesează și IMCO, dar și securitatea internă și apoi categoria 4, categoria externă. Deci acolo mergem până la limita superioară. Marja este 0. Putem modifica doar dacă luăm din altă parte. Și asta înseamnă că cele spuse de doamna Iaconsari, finanțarea de proiecte pilot suplimentare și măsuri pregătitoare, eu nu pot fi prea optimist. Există peste 300 de propuneri pentru proiecte pilot, pentru măsuri pregătitoare. și acestea, dacă am vrea să le realizăm, ar fi vorba de sute de milioane de euro necesari. Eu vizitez comisiile de specialitate și încă nimeni nu mi-a spus Nimeni nu mi-a spus, da, vrem să ajutăm pe ceilalți pentru că cerințele noastre nu sunt atât de importante, ce, mergem pe prioritățile noastre. Nu, fiecare are uh, motivarea să spună ideile noastre sunt minunate și ar trebui transpuse. Tot ce pot să spun acum este că vom lupta pentru a găsi fonduri suplimentare din marja globală, astfel încât să folosim într totul instrumentele, dar sunt pesimist în ceea ce privește disponibilitatea Consiliului de a face acest lucru. Deci nu avem marjă în categoria 3. Dacă vreau să dezvolt ceva, mă uit și la alte măsuri, pilot și așa mai departe, trebuie să iau banii din altă parte. Și nu avem marjă în categoria 4. Iar la 1A, ce, punem, ce avem în legătură cu locuri de muncă și creștere, avem o marjă de doar 81 de milioane de euro când bugetul total e de 135 de miliarde, 81 de milioane sunt o nimica toată. Și și de aici mai trebuie finanțate proiecte pilot și măsuri pregătitoare. Și dacă tot sunt aici, îmi mai atrag atenția asupra unui aspect, un lucru care mă cam enervează. Există un proiect drăguț cu susținerea unor state membre și cu susținerea Comisiei o măsură pregătitoare, 25 de milioane de euro, 10 milioane sunt plăți, 15 sunt obligațiuni, să financeze o măsură pregătitoare pentru susținerea cercetării în domeniul apărării în comun. Deci din acea marjă de 80 de milioane. Nu pun la îndoială utilitatea acestei măsuri. Dar am o altă perspectivă ca expert bugetar. Dacă statele membre sunt de părere că politica comună de apărare trebuie întărită, dacă statele membre sunt de părere că printr-o astfel de măsură pregătitoare întărim baza industriei europene, de apărare, rog statele membre să susțină asta cu mijloace suplimentare și să nu vină într-o categorie bugetară unde lipsesc bani pe toate părțile, să vină să ceară bani pentru astfel de măsură care vine în plus pe lângă toate celelalte obligații. Eu tot spun peste tot și îmi fac uh, puțin prieteni când spun că bugetul e subfinanțat. Consecința nu e să cerem mai mulți bani, ci dacă se dau sarcini suplimentare Uniunii, atunci trebuie să existe și mijloace suplimentare din statele membre. Și dacă e vorba de măsuri scumpe în domeniul politicii comune de securitate și de apărare, atunci sunt pentru ca statele membre pentru care asta e important să ajute bugetul european cu fonduri suplimentare. În fine, cam asta ar fi în mare situația. Vă aduc aminte că în transpunerea angajărilor FC avem 8 miliarde de euro depus deoparte pentru garanțiile acestui instrument din aceștia am primit doar 3,38 miliarde. Deci trebuie să mai găsim peste 4 miliarde și asta într-o situație atât de tensionată. Dorim ca și în continuare să tratăm, sigur, nu doar criza refugiaților, ci și să stimulăm creșterea și ocuparea. Sunt obiective care au fost la care s-a renunțat și vom încerca să construim cumva un pachet. Aceasta e situația în momentul de față și acum aștept cu interes observațiile colegilor. Thank you very much. Andreas Schwab. Um, Mulțumesc, domnul Schwab. Um, ich vertrete heute. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu îl reprezint astăzi pe raportorul nostru din umbră, Antonio Lopez Isturiz White. Nu vreau să contrazic pe doamna Consari, dar vreau să-i spun domnului uh, Gaier ceea ce îi place să audă. Da, știm că alții pot avea proiecte mai importante, însă sarcina noastră aici este să ne asigurăm de venituri prin piața unică și ne ocupăm de asta și dacă o parte din aceste venituri din piața internă ar ajunge la bugetul european, ați avea probabil probleme mai puține. Dar trebuie să facem și noi un aviz. Colegul Isturis White nu poate fi aici, cu delegația americană și în numele său <clears throat> mulțumesc doamnei raportor pentru că s-a implicat în acest dosar. ne-a rugat să luăm notă de cum trebuie ținut cont de aceste cifre. Punctul de plecare e bun, dar dorim ca la subiectele relevante cu piața unică să se obțină mai mult. Sarcinile principale la care ne referim sunt clare piața unică și piața unică digitală. Și de aceea dorințele pe care le avem și pe care le transmitem uh, Comisiei de Buget sunt justificate și suntem convinși că domeniul protecției consumatorilor trebuie să joace un rol important și asta apare și în proiectele pilot pe care doamna Iaconsari le-a menționat exemplu faptul că resur, uh, platforma pentru soluționarea disputelor litigiilor online trebuie să arate, să începe să funcționeze. Domnul raportor mai dorește să arate că trecerea la economia circulară e un punct important și sperăm că și acest punct, așa cum apare în uh, textul domnului Consari, să apară și în final. Și acum în final, în engleză, ar mai dori să spună ceva despre proiectele pilot. A făcut o recomandare despre încurajarea consumatorilor și educație în domeniul uh, pieței unice digitale și susținem acest proiect. Ar fi o mare campanie de conștientizare ca toată lumea să înțeleagă și să aprecieze aceste <clears throat> abordări. Și dacă acest plan de comerț electronic merge bine, vor veni, ven, uh, vom avea venituri suplimentare, ceea ce e în interesul nostru, așa că sper că am reușit să transmit clar poziția domnului Lopez. Socialist shadow, is it Maria? Are you the shadow? No. Ia, sunteți raportor din umbră? Nu, pentru că... Floor. Cine mai dorește să mai ia cuvântul? Maria Grapeni. Mulțumesc mult. Am vrut foarte tare să spun un punct de vedere, eh, să o felicit pe Lisa. Am făcut și eu câteva amendamente. Mă bucur că avem și expertul pe buget aici. Înțeleg foarte bine constrângerile unui buget, dar eu nu cred că trebuie mereu să clamăm uh, că stimulăm creșterea și ocuparea, că susținem IMM-urile și când uh, trebuie concret să cuprindem în linii bugetare să nu găsim soluții. Uh, sunt foarte de acord cu ce a spus uh, Lisa în propuneri și ce a spus și colegul nostru de la PPE. Nu se poate ca noi, IMCO, piața internă, să nu putem să cuprindem uh, la finanțare niciun uh, proiect pilot. Eu uh, sunt și vicepreședinta intergrupului pentru IMM-uri în Parlamentul European și în toate dezbaterile pe care le facem cu domnul Caras acolo, vedem că din piața internă există o, o, o solicitare foarte mare de susținere în mod concret a creșterii numărului de IMM-uri și a locurilor de muncă. Și atunci am și propus în amendamente să existe o linie uh, de finanțare pentru, concret, pentru uh, susținerea internaționalizării IMM-urilor, studii de piață, de exemplu. Foarte greu să crezi că un uh, IMM poate să facă un studiu de piață în China, în Rusia sau în India pentru a-și externaliza afacerea. De aceea cu toate constrângerile, sunt total de acord cu ce a spus expertul pe buget și eu cred că, de exemplu, dacă din 25 de milioane vrem să le de dedicăm unei măsuri de susținere a cercetării pentru uh, apărare, atunci aici statele membre ar trebui să vină cu o contribuție, să nu mănânce din bugetul acesta pe care noi totuși trebuie să-l dedicăm uh, Uh, pentru creșterea economică și pentru ocupare, pentru uh, susținerea IMM-urilor. Nu putem doar să uh, avem lozinci și să nu facem concret. Eu sper ca și din amendamentele mele și sper și din ceea ce a spus raportorul nostru și raportorii din umbră să se găsească soluții în final ca să nu avem tăieri, de exemplu cum spunea Liza, din buget, dar să găsim și susținerea unor proiecte noi pentru, uh, cu propunerea pe care a făcut-o și expertul pe buget, statele membre pe anumite domenii, dacă doresc uh, uh, ceva, trebuie să vină și cu uh, susținere în buget și să folosim bugetul pentru creștere economică și stimularea uh, ocupării. Mulțumesc! Would either Lisa Yakansari or Mr. Geier like to come? Mai doriți să mai întoarceți la microfon, Lisa, domnul Gaier? A, ah, Dita mai întâi. Dita Șaranțova. Da, mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pot să vă spun că regret faptul că suntem forțați, într-un fel, să adoptăm acest aviz înainte să avem la îndemână și textul Consiliului. Nu înțeleg de ce bugetul acesta, nu a, raportul nu a fost amânat. Și dacă și uh, comisia poate aștepta, cred că putem aștepta și noi, nu? Nu uitați că a intervenit între timp Brexitul și e clar că acest lucru va avea un efect asupra felului în care vom utiliza bugetul anul viitor. Așa că, bun. Ca atare cu acest aviz nu avem deloc uh, niciun fel de probleme. E exact același text ca cel pe care l-am adoptat acum câteva luni. Sunt de acord cu comentariile făcute de colegii din partea PPE. Ieri am uh, înaintat anumite proiecte pilot pe care le-am avut în comisia noastră uh, anul trecut și sper să mă pot bucura de, votul, de sprijinul dumneavoastră la votul din septembrie. Dan, did you want to speak on the budget? Yes, thank you, Vicky, sorry. Dan, da, mulțumesc, Vicky. Îmi cer scuze că am ajuns un pic mai târziu. Cred că, din punctul nostru de vedere, ar fi câteva elemente ce trebuie subliniate bugetul pentru 2017 trebuie să se oglindească și inițiativele pentru piața unică și să susțină toate politicile pentru piața unică internă. Și cred că este un bun punct de plecare pentru a realiza acest lucru. Avem câteva îngrijorări în ce privește programul COSME. Ne întrebăm dacă nu cumva am putea acolo să vedem ce fel de schimbări se pot face la buget, însă Mm, ar trebui ca aceste modificări să intervină într-un mod neutru și nu să fie compensate cu reduceri în alte linii bugetare. Salutăm redactarea acestui aviz și Vrem în așa fel încât toate proiectele pilot, uh, să facem în așa fel încât toate proiectele pilot să meargă în aceeași uh, direcție și dacă există anumite economii ce se pot face la buget, acestea să fie utilizate în așa fel încât proiectele pilot să fie cât mai bune mai ales în uh, ceea ce privește piața unică digitală. Și noi, evident, vom înainta câteva amendamente care merg în această direcție și să sperăm că aceste amendamente uh, se vor bucura de sprijin. Julia. Julia. Da? Nu? Nu? The, either the rapporteurs like to speak. Lisa Iaconsari. Și dintre raportor, cine dorește să vorbească mai întâi? Doamna Iaconsari. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sprijin și pentru încurajări. Este destul de clar, așa cum spunea și domnul raportor Gaier, că e o misiune foarte dificilă în momentul de față, bugetul acesta, și sunt și eu de părere că criza aceasta de credibilitate a Uniunii Europene poate fi rezolvată doar dacă vom fi suficient de atenți la chestiunile cele mai importante, chestiunile de bază, la investițiile în ocupare și creștere, cât mai mult cu putință, și asta la toate nivelurile. Și așa cum spuneam încă de la bun început, Comisia ține seama destul de mult de ideile prezentate de către comisia noastră IMCO. Și așa cum a spus și domnul Gaier, este totuși acolo și un pericol, și anume că eventual comisia la un moment dat o să fie obligată să reducă anumite credite. Așa că aș vrea să subliniez faptul că Parlamentul trebuie să fie gata să reexamineze aceste credite ulterior, dacă e nevoie. Evident, asta trebuie să se facă în contextul calendarului așa cum îl cunoaștem. Și clar că există argumente bune din partea comisiei, există și argumente și din partea comunității științifice pentru a spune că au a pus vremurile acelor politici bazate pe austeritate. Austeritatea e terminată. Și cred că domnul Gaier, uh, ca și raportor, este de acord cu mine pe acest subiect. Poate găsim aici o, o linie comună de gândire uh, la nivel filozofic. Vă mulțumesc pentru sprijin. Mr. Gaier. Domnul Gaier, mulțumesc, doamnă președinte. ați mi voie să răspund la câteva din observațiile colegilor. Cât privește proiectele pilot și măsurile pregătitoare, procedura prevede ca toate propunerile să ajungă la comisie și comisia face o evaluare a acestor propuneri. Trebuie să îndeplinească două condiții în principiu. Pe de o parte trebuie să fie într-adevăr de competența UE propunerea și în al doilea rând să nu se fi făcut deja obiectivul proiectului nu trebuie să fi fost acoperit deja de alt proiect al Comisiei. După ce primim sutele de proiecte, nu, ele apar menționate cu literele A, B, C și D. Dar limitele pe care le impune bugetul spune că nu vom putea avea în vedere alte proiecte decât cele A, menționate cu A și B. Numai așa avem o șansă unei realizări. despre poziția statelor membre. În trecut, statele membre diminuaseră plățile. Consiliul nu a ținut cont de faptul că după angajamente trebuie să urmeze cândva și plățile. Aceste împuterniciri aceste, au rămas nemodificate și atunci am avut o criză a plăților. Riscul ca acest lucru să se întâmple din nou nu e exclus, dar aud din rândurile Consiliului că acum nu mai scad din plăți, ci direct din angajamente. Da, e o poziție logică dar dorim să finanțăm niște politici cu acest buget și atunci ne, ne doare. Asta e grav în special pentru noi, în special ceea ce uh, promite UE să financeze, că tocmai de acolo se scade. Să vedem din prioritățile pe care le menționăm noi în documentele noastre ce poziție va avea Consiliul și care vor fi punctele critice. Sunt optimist pentru proiectul COSME, care se bucură de mulți prieteni în uh, diferite comisii și de aceea cred că politi- susținerea politică pentru acest program va exista. Și încă o observație pentru doamna Șaranțova. Mai avem oricum timp pentru a reacționa la propunerile Consiliului și um, MEP individual, cât și grupuri, cât și eu ca raportor, avem posibilitatea, pe baza propunerii Consiliului, pe care nu o cunoaștem încă, să elaborăm propunerile proprii. Și sigur că trebuie să transmitem celorlalte instituții ce poziție are instituția noastră. Dacă obiectivele ar fi urmărite ceva mai consecvent, asta ar putea face doar cunoscându-ne poziția. De fapt, nici nu vreau să spun mai multe, mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această contribuție, a fost foarte util să aflăm aceste lucruri din partea dumneavoastră. Dacă nu există alte observații, trecem direct mai departe la următorul punct și anume și dau cuvântul doamnei raportor Vicky Ford. Vom vota controlul achiziționării și deținerii de arme. Rog toată lumea să aibă cardurile de vot la de mână. Și dau cuvântul doamnei Ford ca să ne spună câteva cuvinte. Mulțumim, doamnă raportor. Thank you very much. Just before we vote. Înainte de a vota, vreau să mulțumesc colegilor care au depus o cantitate semnificativă de muncă pentru acest uh, subiect uh, extraordinar de interesant în lista de vot am încercat să liniștim preocupările publicului, să ne asigurăm că cetățenii pot să continue să vâneze, să-și um, um, organizeze activitățile tradiționale și um, reconstituirile bătăliilor celebre. Nu e vorba aici, uh, adică uh, până la urmă e vorba de a împiedica accesul la arme letale precum cele folosite în atacul asupra Charlie Hebdo, dar în același timp Uh, trebuie să nu încălcăm uh, drepturile cetățenilor. O modificare pe care poate colegii mei au uh, scăpat-o din vedere în lista de vot este faptul că compromisul nu exclude accesul la încărcătoare de mare capacitate. Am uh, încercat să obținem de la Comisie anumite um, informații cu privire la anumite tipuri de arme și uh, cred că acea listă, acea anexă va fi votată în uh, octombrie, dacă nu mă înșel. Mulțumim, Vicky. Și acum uh, dau cuvântul doamnei Șarănțova. Țin să spun că este un document care a uh, preocupat foarte mulți cetățeni în Europa. Nu s-a făcut niciun, uh, nicio evaluare de impact, nu au fost consultări publice efectuate de comisie înainte de a lua această decizie, deci știm că acum aceste uh, evaluări sunt practica comună. De aceea vreau să-mi reiterez solicitarea ca mai multe categorii ale propunerii, adică, de exemplu, categorizarea armelor de foc, să fie disponibile înainte de a merge la negocieri. Nu este adevărat că aceste informații nu sunt disponibile. Pot să vă garantez că Comisia, că cel puțin în Republica Cehă, uh, statul meu este uh, dispus să pună la dispoziție aceste informații. Poate că acesta e doar primul uh, pas în uh, solicitarea statelor membre de a pune la dispoziție astfel de informații și cred că putem să învățăm din acest uh, studiu dacă s-ar folosi unele dintre armele pe care le uh, uh, enumerați noastră aici uh, în, uh, ar fi utilizate în atacuri teroriste. Se pare că multă lume dorește să vorbească. Trebuia să începem votul acum 4 minute și am să fiu foarte strictă cu timpul alocat. Nu redeschidem dezbaterea, suntem aici pentru a vota astăzi. Doamna Daca. Domnul Taca. Vreau să Mă alătur și eu, uh, colege care a vorbit înaintea mea. Acest subiect este unul foarte controversat și vreau să spun că este nevoie de un studiu de impact. Deci uh, îi mulțumesc uh, doamnei Vicky Ford pentru activitatea sa, dar continui să am această poziție. Și un ultim vorbitor acum, în numele PPE vreau să spun că acesta este un exemplu despre cum o propunere proastă din partea Comisiei poate fi transformată într-o propunere echilibrată, eficientă de directivă pe care Parlamentul, unindu-și uh, forțele și um, într-un efort uh, al tuturor grupurilor politice, a reușit să îl uh, întoarcă. Sper că textul final va fi aprobat astăzi și sper că cetățenii europeni vor observa când vor citi textul uh, final al directivei că vocile lor au fost ascultate. Bun, acum sper că aveți cu toții cartelele de vot. Doamna raportor se pare că nu are cartela, dar e pe drum. Da, bun. The first vote we will come to is the rejection of the Commission primul uh, vot, uh, respingerea propunerii comisiei, va fi un uh, vot cu apel nominal. Cine uh, indică acest lucru? Am nevoie de 10 mâini ridicate. Cine sprijină votul cu apel nominal? A roll call vote. I only see one. Văd numai 6, 7, 8, șapte, de fapt, șapte uh, mâini ridicate, deci uh, nu va fi cu apel nominal. Trecem la votul uh, în sine. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Deci, se respinge. Trecem la amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se aprobă. Amendamentul 304, 305, 306 și celelalte de pe această pagină. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Trecem la compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul 3 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Compromisul 11 acum. Aici iarăși este un uh, vot pe părți tehnic. Prima parte a compromisului 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. A doua parte pentru, împotriva, vom verifica dacă nu aveți nimic împotrivă, votul este deschis. Okay, we seem to have too many people voting. Au votat prea mulți oameni acum. Prea mulți de la PPE, cred. Doi în plus. Bun, acum e regula. Vote. Am închis votul. Este clar uh, aprobat a doua parte. Bun. Intervenție din sală, fără microfon. Am verificat uh, dacă să facem sau nu vot cu apel nominal și n-am avut uh, sprijinul necesar. Mulțumesc. Acum mergem mai departe. Partea a doua. Okay. Against? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Compromisul 6 acum. Încă o dată avem un vot pe părți. Votăm uh, pentru prima parte. Și este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. A doua parte? Nu. Uh, încă o dată uh, prima parte, pentru că a fost o, un compromis tehnic. Pentru, împotriva, abțineri, Cred că se aprobă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. Trecem la compromisul 13. Cine este pentru? Cine împotriva? Abțineri? Se aprobă. Amendamentul 378, cine este pentru? Nu. Împotriva. Abțineri. Respins, clar. Trecem la 399. Verificăm că e destul de complicată lista de vot. 399, care e la pagina 16. Cine este pentru? împotriva, abțineri. Haideți să verificăm că nu s-a văzut foarte bine. Întrebare din sală fără microfon. 378 a fost adoptată. Am sărit acum la 399. Bun. Închidem votul. Nu, deschidem votul, mă iertați. La 399. Închidem votul. se adoptă. Amendamentul 33. Uh, Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Cred că se adoptă. 401 acum. Pentru, împotrivă, abțineri? Cred că se adoptă. Acum amendamentul 21. Cine este pentru? Cine este împotrivă? A trebui să verificăm, cred. Haideți să deschidem votul. La amendamentul 21. se adoptă cu 19 pentru, 18 împotrivă. Acum, com, Amendamentul de compromis 9, uh, dacă nu mă înșel, compromisul 9, da? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 401. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2, dacă nu mă înșel acum, care este iarăși un vot pe părți tehnic, corect. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, Prima parte a fost tehnică. Acum votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trecem la 481, care ar trebui să fie la pagina 24. 481. L-ați găsit? Cine este pentru? împotrivă, abțineri, cred că a picat, dar haideți să verificăm. Iar a votat cineva de la PPM în plus. Bun, acum e în regulă, se pare. 22 la 13 și două țineri. Trecem la 28. Pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins. 4, 8, 3 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri replică. Libe 28 acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a trecut. Compromisul 7 acum, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Deci trecem la amendamentul 501 care ar trebui să fie la pagina 27. 501. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Să verificăm unde mergem mai departe. 507 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se pare că a picat, dar trebuie poate să verificăm. Nu. Este vot cu uh, vot pe părți tehnic. Cine este împotriva uh, votării pe părți? Vot tehnic acum. Partea întâi a votului pe părți. Cine sprijină partea întâia? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Și mai e o a patra parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Și a doua parte de la patru pentru, împotriva, abțineri se adoptă iar acum trecem la 5-4-4. Nu, 569, 569, pagina 33, aveți uh, toți uh, amendamentul 569 la pagina 33? Votăm la 569. cine e pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5, 7, 10. Acum, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins? 47 și 571 identice. Cine este pentru? împotriva Abțineri? Se adoptă. Și trecem la 5, 6, 8, care ar trebui să fie la pagina 53. 5, 6, 8 5, 6, 8 pentru, împotriva, abțineri, respins, cred. Sau verificăm electronic. Haideți 5, 6, 8. Închidem votul. A fost Respins, e clar. 5, still in page 35, who's for? Who's against? patru. Cred că a fost adoptat. 5, uh, 7, 4 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi ajungem la 546, amendament oral. Dorește cineva să spună ceva? Da, e un amendament oral al uh, domnului Birgit Colin Langen. Uh, trebuie contactat autoritatea uh, competentă din statul membru pentru a notifica posesia unei arme de foc. toate armele și munițiile aflate în, în care trebuie autorizate, trebuie prezentate. Sper că puteți uh, să sprijiniți acest amendament. So, firstly, do you accept the oral amendment? Acceptați acest amendament oral? Votăm deci cu amendamentul oral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 577 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Trecem la 579 pentru Împotrivă? abțineri respins. Trecem la compromisul 10, dacă nu mă înșel. Vot pe părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Votul este închis, deci e clar uh, a adoptat. Urmează a doua parte a compromisului 10. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 4. Ar trebui să fie la pagina 40. La început votăm uh, tehnic pe votul pe părți. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, Respins. Acum votăm compromisul 4 în sine. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 644 ar trebui să fie la pagina 43. 644. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respins la 647. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată cred că e respins. Amendamentul 51. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 652. Verificăm? Haideți să verificăm. Votul este închis. 29 pentru, 10 împotrivă. Se adoptă. La 652. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum la 672. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 17, 12A, mă iertați, votăm tehnic votul pe părți. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Este respins votul pe părți. Votăm acum compromisul. cine pentru? Împotrivă. Pagina 49. 12. Punct A. Yeah. Evelyn, Article 10. And it's uh, a continuation over from the compromise 13 as well. So 12.A. Have you got, has everybody got it now? Okay, sorry, I'm just... Încercam doar să vă ajut, dar cred că mai mult v-am încurcat. 12A. Revenim la votul tehnic pe părți sau nu? Nu. Cine este pentru votul pe părți? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci e respins. Votăm acum compromisul 12A, prima parte a textului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, Cred că a fost adoptat, dar haideți să verificăm. Okay, the vote is closed. Votul e închis. 25 la 14. Se adoptă. Trecem la partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a patra. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Trecem la 61. Amendamentul 61, pe pagina următoare. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 acum, dacă nu mă înșel, și 703, care sunt la fel. Cine este pentru? La împotrivă, abțineri, se adoptă. 702 pentru, împotrivă, se adoptă. 704 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 703 și 702 identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă, cred. Acum trecem la 67 pe pagina următoare pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Urmează 722. Amendamentul 722. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Trecem la compromisul 8 nu, la 725. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că trebuie să verificăm. 25. La 725. Închidem votul. 24 pentru, 15 împotrivă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri.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 Mergem la 768. Pentru, împotriva, uh, ehm, respins. Acum partea a patra, 768, partea a patra, pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 82, acum dacă nu mă înșel, 82 pe pagina 60. Amendamentul 82. All part of that. So who is for? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O să verific dacă nu aveți nimic împotrivă. Ok. Maybe we go. 27. 27 pentru, 12 împotrivă tot și la 124? Nu. 700... 57. Nu, 82, partea a patra, face parte din, cea, din cele eliminate. E respinsă pentru că a fost eliminată. Toată lumea a înțeles? Bun. Amendamentul 757. Pentru, împotrivă, respins. Trecem la 740. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 755 pentru împotrivă, abțineri, respins. Acum 0, dacă nu mă înșel. 0. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 1. Pentru, împotriva, abțineri, Respins. De la 841 trecem la 92. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 93. 93. Închidem votul. Este, se adoptă 22 la 16. Amendamentul 100. A, nu, au căzut toate atunci. Sunt uh, toate caduce până la 1-1-1. Nu, 1-0-1. Considerentul 2, uh, amendamentul 101, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 102, cine este pentru, Împotrivă? abțineri, respins. 104, pentru, Împotrivă? abțineri, respins. 105 împotrivă abțineri a respins. 103 pentru împotrivă abțineri se adoptă, cred. Haideți să verificăm pentru orice eventualitate. 103. Bun, este adoptat. 188 acum, la pagina 75. 188. L-a găsit toată lumea? Pentru, împotrivă, abțineri, respins. La 288 acum, la pagina Is it true, but for... 82, dar la alții altfel. 288. L-ați găsit? Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Trecem la 301. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins și amendamentul 302 pentru, împotrivă, abțineri respins. Acum votăm final. Votul final. Mă iertați? Intervenție din sală? Stați puțin, spune doamna președinte. Grupul ENF dorește să depună un aviz minoritar pe acest raport. O să vă citesc. Après le vot? După vot facem asta. Bun, după vot atunci. Okay. This is a roll call vote on the... Este vot uh, cu apel nominal pe, final, pe întregul aviz. Mulțumesc. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e deschis. 27 pentru, 11 împotrivă și o abținere. Trecem la votul asupra rezoluției legislative, tot cu apel nominal. Votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis. 27 pentru, 10 împotrivă și o abținere. So, always uh, the rapporteur. Thank you very much. And that will now give us a chance to um, look at all the amendments that Mulțumesc foarte mult, da, am avut ocazia să analizăm toate amendamentele pe care le-am uh, votat astăzi. După cum am spus mai devreme, dorința noastră este să ne asigurăm că interesul cetățenilor și în uh, activităților, cum ar fi, spre exemplu, vânătoarea, faptul că există colecționari, muzeele, îngrijorările lor, deci, să fie rezolvate prin amendamentele pe care le-am votat astăzi și că reușim să punem capăt tuturor neajunsurilor care au existat în sistemul de gestionare al armelor de foc. Și oricum, când ne vom întoarce după vacanța de vară, vom avea o discuție interinstituțională. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim și noi pentru munca depusă și Acum vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă pe acest subiect și iată că acum vom putea discuta despre acel aviz minoritar. Merci beaucoup. Donc, le groupe ENF... Mulțumesc foarte mult. Grupul ENF dorește să înainteze un aviz, o opinie minoritară pe acest raport plecând de la următoarele. Revizuirea directivei este ilegitimă pentru că nu este proporțională cu obiectivele scontate și anume de a lupta împotriva uh, terorismului islamist în care a acționat în Europa și de a pune capăt aprovizionării cu arme de foc. Propunerea de revizuire a acestei directive este inutilă pentru că nu vizează traficul ilegal de arme care există în mod ex și se dezvoltă în mod exponențial pe teritoriul uh, statelor membre ale uh, Schengen revizuirea acestei directive este uh, nu suficient de precisă și nu vine cu răspunsuri uh, corecte în ceea ce privește nevoile de securitate și de siguranță la nivel național, lăsându-i pe teroriștii islamiști uh, să se, să-și dezvolte activitățile. Și revizuirea acestei directive este nedreaptă pentru că restrânge libertățile publice ale cetățenilor cinstiți Uh, în demersurile lor pentru a obține în mod legal uh, un permis de portarmă. Revizuirea directivei este de asemenea disproporționată pentru toate acele sectoare uh, economice, culturale, sportive, care vor, vor avea de suferit de pe urmă unor unor texte legislative prost pregătite, fără niciun fel de studiu de impact. Și astfel, grupul NF nu mai este solidar cu uh, uh, lucrările desfășurate în comisie și se va opune revizuirea acestei directive, pentru că deocamdată aceasta nu este suficientă. Mulțumesc! We can now move... Foarte bine și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreți ca eu să continui cu președinția sau vă să vă întoarceți înapoi la președinție, doamna Ford?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 Okay, we'll move on to the next part on our agenda. următorul punct de pe ordinea de zi. Looking for Sergio, I think he's here, which is... Nu știu unde este Sergio, pentru că l-am văzut din aur aici, fantastic. Cei care doresc să părăsească sala să facă liniște și apoi Sergio va avea cuvântul imediat. Vă rog frumos, cei care nu doriți să rămâneți să participați la această discuție, vă rog să ieșiți în mod calm și în liniște din sală cât mai repede cu putință, în așa fel încât să ne putem continua lucrările. Speak. Ok, Sergio. Să permitem uh, raportorului nostru să ia cuvântul. Uh, Sergio, te rog, tu ai cuvântul. That's it, it's you. Thank you. Thank you. Thank you. Hoy, hoy somos demasiados Sergios <laughs> en la comisión. Bueno, mientras que se va terminando, saliendo. În timp ce colegii vor ieși din sală, trebuie să vă spun că acest aviz a fost un raport, din punctul meu de vedere, foarte important, pentru că aici vorbim despre noi drepturi pe care trebuie să le aibă consumatorii europeni pe aceste noi piețe care apar Vă rog frumos, cei care nu doresc să rămână în sală, vă rog să ieșiți în liniște, pentru că domnul raportor încearcă să prezinte ceva și nu poate. Vă rog, părăsiți sala. For your patience. Mulțumesc, Sergio, pentru înțelegere. Continuăm. Gracias, presidenta. Estaba diciendo que eres un... Mulțumesc, doamna președinte. Spuneam deci că e un raport foarte important, pentru că în fond discutăm despre noi drepturi pe care cetățenii le vor avea și va trebui să fie garantate de către legislația națională și europeană, având în vedere noile piețe care vor apărea ca urmare a digitalizării. Pe piețe importante, cum ar fi, spre exemplu, serviciile uh, financiare, în detaliu, vorbim de planurile de uh, economii, de pentru cotizare, cotizații pentru pensii și E vorba de asemenea și de economiile uh, cetățenilor, celor care lucrează în IMM-uri. Raportul acesta este o consecință a unei cărți verzi prezentate de către Comisia Europeană și avea drept obiectiv principal trei aspecte. Mai întâi, faptul că trebuie ca și consumatorii să fie conștienți de drepturile lor având în vedere noile piețe, oportunitățile uh, digitale și, de asemenea, ne doream să eliminăm uh, barierele și obstacolele în cadrul pieței unice. Și acest uh, propunere de aviz a fost uh, evaluată în mod pozitiv de către raportorii din umbră și am reușit să lucrăm pentru a redacta un număr important de 14 amendamente de compromis. Și am făcut acest lucru împreună cu aproape totalitatea celorlalte grupuri politice și vreau să mulțumesc tuturor pentru această colaborare din partea celorlalte grupuri politice, în așa fel încât să ajungem la una, un raport de consens, dar unul ambițios. Poate că aceste idei vi se par incompatibile, dar în acest caz e vorba într-adevăr de un raport și ambițios și uh, un uh, raport de consens. Acum, subliniem anumite amendamente prin amendamentele de anumite idei prin amendamentele de compromis și introducem câteva concepte noi. Cel mai important, după cum spuneam, le reprezintă digitalizarea, care este de fapt o mare oportunitate ce va transforma întreaga piață de servicii financiare. E o evoluție logică care o vedem deja în momentul de față. Apar actori noi, foarte importanți, cum ar fi noile întreprinderi care fac parte din rețeaua socială și care oferă credite mici pentru IMM-uri și pentru cetățeni și Asta înseamnă că provocarea digitalizării presupune că e nevoie de o informare sporită, dar și de o protecție sporită pentru consumatori. Și dacă există o modificare pe uh, segmentul uh, acesta tradițional, Uh, trebuie să facem în așa fel încât să existe și o concordanță între reglementarea în vigoare și apariția acestor noi segmente. Pentru că trebuie să protejăm consumatorii având în vedere noile provocări. De asemenea, ne-am dorit să întărim încrederea consumatorului, mai ales într-un moment în care, după 8 ani de zile de criză financiară acumulată, și uitați-vă la toate datele Eurostat, cunoaștem foarte bine care este încrederea consumatorului, e aproape la zero față de sectorul bancar și financiar. Și de aceea e nevoie la nivel național și european ca autoritățile să permită uh, recâștigarea încrederii am introdus ideea că trebuie să existe posibilitatea de a compara serviciile. Pentru că e adevărat că într-o piață unică, din ce în ce mai uh, unică, mai desăvârșită, e clar că uh, și consumatorul trebuie să poată compara produse asemănătoare tocmai pentru a evita orice fel de discriminare din motive de reședință, spre exemplu, care există acum pe piață. Și Comisia dă câteva exemple în cartea sa verde, spre exemplu în materie de asigurări, de uh, planuri de pensii, de cotizații de pensii, de uh, cumpărarea unor uh, autoturisme. Deci se insistă asupra faptului că trebuie să existe posibilitatea de a compara produsele și serviciile, mai ales în această piață unică. Și acest lucru se poate face pentru că trebuie să ne asigurăm că digitalizarea va, du- va, va împiedica apariția unei discriminări nejustificate. De asemenea, în momentul în care vorbim despre geoblocare, ne dorim să punem capăt acestui fenomen și uh, vrem să facem acest lucru și în cadrul produselor financiare, pentru că aceste bariere care există astăzi, în momentul în care un cetățean pleacă dintr-un stat membru, pleacă într-un alt stat membru, se mută, n-ar trebui să existe niciun fel de bariere, în așa fel încât să-și poată transfera uh, cotizațiile de pensii sau economiile sau uh, contul sau bancar înspre noul stat membru. Și noi credem că toate aceste servicii financiare în detaliu, în detalii, trebuie să pot fi garantate în mod eficient. Și tocmai asta ne dorim, să evităm uh, dificultățile care apar în momentul în care se utilizează geoblocarea. Și Uniunea Europeană, Parlamentul European face eforturi în acest sens și a insistat de foarte multe ori pe acest subiect. Și în fond, ne dorim ca acest raport să fie ambițios, să fie unul de consens și care să imprime o nouă direcție de urmat care să ne permită să garantăm o protecție cât mai extinsă pentru consumatori. Și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbra. Thank you very much for that over... Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, foarte utilă. Acum, cine sunt raportorii din umbră? Ah, da, mai întâi, domnul Mastalca. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať ostatným šedovom za Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbra pentru toată cooperarea noastră și în ciuda faptului că nu sunt de acord cu anumite elemente din text care ar fi necesitat o analiză mai aprofundată în ceea ce privește serviciile uh, retail, financiare retail oferite în momentul de față, e clar că deocamdată e prea devreme ca să propunem schimbări. În propunerile mele, eu sunt, am exprimat ideea că serviciile financiare, sectorul financiar, a trebuit să, deja să se adapteze la multe schimbări intervenite ca urmare a crizei. Și poate că ar trebui să mai așteptăm și să vedem cum anume piețele vor reacționa. Eu cred că dacă e să propunem acum, încă de pe acum, noi etape, noi modificări, ar fi inutil. De aceea, după părerea mea, nu e neapărat foarte eficient să acordăm un mandat uh, comisiei sau să sprijinim comisia uh, în, să-și utilizeze puterea discrețională pentru a propune un nou text în domeniu. În fapt și la urma urmei, ar, piețele pot fie fi limitate, fie, restric, fie pot fi încurajate. Și eu cred că propunerele făcute de comisie nu sunt neapărat uh, propuneri noi, ceea ce înseamnă că mai întâi ar trebui să evaluăm situația actuală, ceea ce nu ar trebui să fie prea complicat. Mai mult decât atât, cei care vin cu servicii financiare și le propun trebuie să aibă în continuare posibilitatea să analizeze și să vadă care este situația pieței, care este modelul de business cel mai avantajos. Și n-ar trebui să fie forțat să intre pe o piață pentru care deocamdată încă nu sunt gata sau care nu corespunde modelului lor de business. Mulțumesc pentru atenție. Thank you uh, very much. I, I... Dita, da, mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, vreau să mulțumesc raportorului pentru amendamentele sale de compromis le pot susține pentru că includ și ideile grupului meu politic și aștept cu nerăbdare sprijinul din partea celorlalte grupuri politice pentru a sprijini amendamentele depuse de grupul nostru, care deocamdată încă nu sunt acoperite în amendamente de compromis. E clar că ne dorim o piață unică cu adevărat unică și pentru serviciile financiare retail și tocmai astfel așteptăm uh, uh, munca viitoare a Comisiei în acest sens și aș ruga Comisia să ne dea un răspuns și să ne spună de ce au ales să excludă uh, serviciile financiare retail din uh, propunerea legislativă referitoare la geoblocare. Nu știu, ar fi foarte bine dacă am putea să obținem mai multe informații de ce anume s-a exclus acest lucru din regulament. Nu e foarte clar de ce aceste uh, modificări au reprezentat doar așa un fel de cut and paste între diferite texte legislative. Însă, încă o dată, aș dori să mulțumesc domnului raportor și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Thank you, Dita, and I see Lam. Mulțumesc, Dita, și Lambert acum. So running in because I heard that the, the vote went quickly. Am uh, ajuns un pic mai târziu pentru că uh, am auzit că votul a mers repede la armele de foc. Mulțumesc! Da, într-adevăr, acum e un alt dosar. În principiu nu e chiar atât de complicat, dar e foarte important. E o contribuție însemnată, adevărată piatră de temelie pentru piața noastră unică. E vorba de servicii importante, așa că trebuie să vedem cum anume vom, pre- vom vota mâine. Textul a fost bine pregătit și a țintit foarte bine pe o temă, și anume implementarea. Pentru că avem deja legislație și trebuie să vedem felul în care statele membre și transpun în fapt această legislație. Eu cred că amendamentele de compromis uh, au fost bine redactate mai multe uh, sugestii de ale noastre au fost preluate pe durata negocierilor și cuprinse în mai multe locuri corect în text. Eu cred că e vorba și de politici integrate aici, prin care vrem să-i ajutăm pe cetățeni, să ajutăm și întreprinderile noastre să aibă informații corecte și să nu avem segmentare pe piață. Uniunea Europeană trebuie să fie clară în mesajul său și să ofere aceste posibilități de activități transfrontaliere. Uh, se spun multe lucruri și despre informarea consumatorului, care e ceva absolut vital. Și, evident, am înaintat și ideea unui uh, website european pentru a putea face comparații între diferite tipuri de servicii asemănătoare. Și asta e și dorința cetățenilor astăzi. Pentru cei care uh, au o activitate desfășurată transfrontalier, e bine să poată compara și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Deci de aceea e nevoie de informații. E ceva esențial și informația trebuie să fie accesibilă pentru noi toți, în diferite limbi și, de asemenea, informația trebuie să fie foarte clară. Evident că trebuie să accelerăm acest proces și următorii pași trebuie să se facă rapid. Vreau să mulțumesc raportorului și colegilor pentru faptul că am uh, lucrat atât de bine împreună și vreau să adaug faptul că mă aștept la un vot foarte lin mâine. Thank you. I'm looking for anybody else that wants... Bun, mulțumesc. Vreau să văd dacă mai dorește cineva să intervină înainte să dau cuvântul și comisiei pentru a vedea dacă au câteva cuvinte. Evelyn Gebhardt. Un lucru trebuie să spun. E păcat că acest raport care afectează mult mai mulți oameni în Uniunea Europeană, e vorba de pri- clienții privați ai băncilor, interesează atât de puțină lume. Pe când uh, subiectul anterior cu armele de foc a umplut sala celălalt subiect se referă la atât de puțini oameni. Adică chiar nu înțeleg câteodată cum sunt considerate unele teme mai importante decât altele. Asta am vrut să spun. Mulțumesc! Thank you, Evelyn. I think I share... Da, mulțumesc și eu împărtășesc uh, punctul tău de vedere în ceea ce privește protecția consumatorilor, pentru că e un scop de-al nostru. E clar, cu toți avem conturi în bancă și ne-am fi dorit ca și consumatorii să aibă posibilități de a alege și mai mult decât atât, e vorba și de securitate în sistemul bancar, când vorbim despre uh, cibersecuritate. Acum aș dori să dau cuvântul Comisiei care vrea să spună câteva cuvinte. Could you maybe say your name as well, if that's okay? Eventual, dacă ne spune și cum vă numiți, să vă prezentați, vă rog. That da, works. Uh, hello, good afternoon. My name is Adrian Steiner. I'm... Mulțumesc, sunt Adrian Steiner din partea serviciilor, fi... de, de, serviciilor financiare de la Direcția Generală FIN. Noi lucrăm la unitatea care se ocupă de servicii financiare retail și am con- conlucrat și cu alte direcții generale în momentul în care am uh, dezbătut Cartea Verde. Acum, în ceea ce privește geoblocarea, noi vom veni și vom fi în măsură să venim cu un răspuns mai detaliat, în scris, ulterior. Cartea Verde a stabilit a fost creată tocmai pentru a identifica barierele existente, obstacolele existente și care ne uh, împiedică să avem o piață unică mai aprofundată, mai consolidată, uh, de pe urma căreia și consumatorii și uh, operatorii ar avea de câștigat. Acum, asta nu evident, nu preîntâmpină niciun fel de ulterioare măsuri acțiuni ce vor, pot fi întreprinse. Una dintre acțiunile cele mai previzibile este aceea de a sprijini textul raportorului, și anume Comisia să vină cu un plan de acțiune ca și follow-up pentru Carta Verde. Evident, deocamdată încă discutăm lucrurile, știm care sunt evoluțiile recente Uh, ca urmare a deciziei comisarului Hills de a-și da demisia, oricum, vom uh, conlucra foarte îndeaproape cu vicepreședintele Dombrovski pe acest subiect, dar deocamdată e cam de vreme să ne pronunțăm pe ceea ce se va întâmpla în viitor, pe următoarele acțiuni. Și evident că asta se aplică și geoblocării, doar pentru a nota faptul că și Comisia ia foarte în serios uh, problema aceasta a geoblocării și colegii noștri din uh, Direcția Generală Connect au uh, urmărit îndeaproape inițiativele în domeniu. Mulțumesc! Thank you. And um, I'd like to hand back to our rapporteur. Bun, și acum să dau înapoi cuvântul raportorului nostru. Da, foarte pe scurt din partea mea, tocmai pentru a comenta pe scurt câteva observații făcute pe dula, dula, în dezbatere. Domnule Sulic, vreau să mulțumesc grupului dumneavoastră pentru colaborare, pentru că ați fost de acord cu mare parte din amendamentele de compromis. Uh, acum, ați participat în mod foarte constructiv la dezbateri pentru a ajunge la consens. Acum, aici nu vorbim de lucruri complicate, ci vorbim de o situație care ar trebui să ușureze viața de zi cu zi a consumatorilor și a sectorului financiar, a întregii a cetățenilor per total. Asta nu reprezintă niciun fel de povară suplimentară, nici birocratică, nici administrativă, nici un fel de constrângeri sectorului. Pentru că nu uita, sectorul iese dintr-o perioadă de criză care datează încă din 2008. Ceea ce noi ne dorim este să integrăm noi actori care apar în domeniul acesta al uh, serviciilor financiare retail. Spre exemplu, întreprinderi din rețele sociale, uh, care au o, o misiune diferită decât cea a băncilor tradiționale, dar care de asemenea oferă servicii și produse către consumatori. Și deci, întreprinderile cu caracter social, întreprinderile cu caracter tehnologic pot interveni la un moment dat și vor trebui să aibă exact aceleași obligații față de consumator Uh, ca și sectorul tradițional, în așa fel încât să nu avem niciun fel de discreditare a acestora și o lipsă de încredere, așa cum s-a întâmplat cu sectorul financiar. Deci aici vorbim de stabilirea unor norme comune. Și ceea ce cerem este ca mai întâi să se aplice normele existente, tocmai pentru a exista toate aceste obstac, a evita toate aceste obstacole care există uh, Uh, în viața de zi cu zi a cetățenilor. Dacă dorești acum să faci un transfer bancar dintr-un stat membru în alt stat membru, lucrurile nu sunt neapărat foarte simple. Un transfer bancar făcut dintr-un stat membru A într-un stat membru B are un anumit preț. Și dacă te muți de la statul B în statul A, deci invers, atunci prețul e diferit, e nejustificat, e superior. E de neînțeles. Deci noi trebuie să, uh, să vedem cum putem elimina acest lucru ca să avem adevărată piață unică. Deci aici nu e vorba de povară administrativă, ci de egalitate de drepturi și de protecția consumatorului. Apoi, sunt de acord cu observațiile făcute referitoare la geoblocare. E adevărat că în Cartea Verde se evocă acest subiect și va trebui să așteptăm textul final care va veni la Comisia Econ și să vedem și care sunt și propunerile ce vor fi făcute uh, Uh, eventual și de Comisia Europeană pe acest subiect. Și, de asemenea, doreau să mulțumesc domnului Van Nistelrooy și Partidului Popular European pentru colaborarea sa încă din momentul zero față de acest subiect și față de acest raport. Și cred că e important. Aici discutăm de probleme reale din viața de zi cu zi, din viața cotidiană a cetățenilor cu care se confruntă oamenii, de dificultățile pe care aceștia trebuie să le depășească um, aproape în fiecare zi. Uh, economii, transferuri uh, bancare, uh, asigurări, uh, cotizații de pensie, e bine, noi trebuie să facem în așa fel încât piața unică să fie desăvârșită și în așa fel încât toate aceste servicii să fie oferite în mod armonios în Uniunea Europeană. Well, thank you to Sergio and thank you for your work on this. The vote... Mulțumim, mulțumim pentru munca depusă. Mult succes! Înțelegem că votul în Econ va fi pe 29 septembrie. Domnul Selec, vă rog. Mulțumesc. Și dori să răspund uh, domnului raportor, să reacționez la un lucru spus spune dânsul că transferurile de bani între două țări ar avea două prețuri. De la A la B s-ar putea să fie mai scump decât de la B la A. Și că Uniunea Europeană ar trebui să combată acest lucru. Nu înțeleg de ce Uniunea Europeană trebuie să lupte. Nu înțeleg de ce astfel de lucruri nu pot fi lăsate pentru ca piața unică să le reglementeze. Nu spune nimeni niciunde că transferurile trebuie să aibă același preț. Dacă avem în Germania sute și mii de greci care lucrează acolo și trimit bani în Grecia, e evident că aceste transferuri vor fi mai ieftine decât invers, din Grecia spre Germania, pentru că sunt mai puține astfel de transferuri. Se pare că Uniunea Europeană și-a pus ca obiectiv că aceste diferențe să dispară, ceea ce nu cred că e bine. E o problemă a Uniunii Europene. Mulți oameni, inclusiv aici, cred că totul trebuie reglementat. Dar a trebuit să spun acest lucru. Și în încheiere, Mă bucur că vă bucurați de cooperarea noastră. Da, avem timp. Cine mai dorește să ia cuvântul? Raportorul și apoi? Da, dorim să reacționăm la cele spuse Sergio, așadar. Doar un minut pentru a spune că de, de ceea ce au nevoie mai întâi cetățenii este să aibă informație prealabilă. Uh dacă, spre exemplu, cetățenii nu știu care este comisionul ce va fi perceput, e clar că uh, asta pune probleme, pentru că pot exista diferențe și discrepanțe foarte mari. Deci, ca să nu ajungem într-o astfel de situație de discriminare, eu cred că este foarte important să avem o piață liberă, dar o piață liberă, cum să zic, cu reguli, în așa fel încât tocmai să evităm discriminarea și să facem în așa fel încât să nu funcționeze lucrurile doar pe baza criteriului de uh, re- reședință. Vă uh, uitați, uita, sunt foarte multe exemple care merg în această direcție și noi trebuie să avem niște consumatori care sunt conștienți de toate cheltuielile și comisioanele pe care eventual operatorii le-ar putea percepe pentru anumite servicii, fără de care, în mod permanent, cetățeanul se va simți nu numai discriminat, dar și furat la un moment dat. Deci e clar că e o chestiune sensibilă și e vorba de produse financiare retail care sunt utilizate de consumatori europeni în fiecare zi. Și e important să ne asigurăm că cetățeanul este bine informat și știe exact cât îl va costa fiecare uh, operațiune financiară sau bancară și, în al doilea rând, să ne asigurăm că există egalitate de tratament între diferiți operatori. Deci să vedem felul în care acești operatori nu vor discrimina sub nicio formă uh, consumatorii. Sergio? Lambert Van Nistelrooy, thank you. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Nu ar trebui să reacționez pentru că sunt de acord cu raportorul, dar cred că UE nu ar trebui aplatizată. În multe locuri nu exista competiție. Dacă vrei să schimbi compania de electricitate, o poți face sau asigurare pentru mașină și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt posibile. New Media e viitorul. Tinerii fac asta oricum deja. E chiar necesar acest lucru. Nu poți închide ochii și spune nu vreau, nu mă interesează. Dacă vor să plătească mai mult, îi lăsăm să plătească mai mult, dar piața unică a venit cu atât de multe avantaje. Totul trebuie comunicat mai bine. Poate că e important și pentru următorul referendum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna ședinte. Nu mai văd alți vorbitori. Mulțumesc tuturor pentru că ați stat până acum. Se încheie ședința aici și ședința coordonatorilor începe în 10-15 minute. Mulțumesc!